Bine, colegi, se siete d'accordo, iniziamo. Dragi colegi, dacă sunteți de acord, începem acum. Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor, urez bun venit președintei uh, Comisiei Control Bugetar, uh, Inge Gresle, mulțumesc pentru prezent. În numele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și a președintelui său pe care îl reprezint, uh, urez bun venit tuturor uh, invitaților noștri de azi și reprezentanților Comisiei Europene care au acceptat să participe la această audiere comună. Această audiere ne va permite să aprofund, ne aprofundăm cunoștințele în legătură cu programul LIDER, să evaluăm modul cum a funcționat el în timp și să identificăm valoarea adăugată a acestuia dincolo de reprezentanții instituțiilor europene și a guvernelor, sunt alături de noi astăzi experți care au experiență de pe teren în domeniul programelor, proiectelor lider și le mulțumesc pentru prezență. Nu vom discuta doar despre experiențele trecutului, dar vom profita de acest dialog și pentru a obține um, idei în legătură cu modul în care programul LIDER poate fi îmbunătățit în viitor, mai ales în următoarea perioadă de programare bugetară, viitorul, în viitorul CFM, care este în discuție în momentul de față. Audierea va fi împărțită în cinci părți. Um, mai întâi vom avea prezentările a trei experți care vor, vor prezenta perspectiva instituțională și de guvernanță a programului LIDER, apoi patru experți uh, vor, vorbi, vor prezenta punctul de vedere al actorilor interesați. Urmează apoi întrebări și răspunsuri după fiecare grup de experți uh, și apoi se vor trage concluziile. Din motive de timp, fiecare prezentare a experților nu va putea depăși 10 minute. Aș dori să precizez faptul că este important uh, ca fiecare să-și respecte timpul. Deci, vă rog, pe cât posibil, să respectați cele 10 minute. Și deci începem prima parte, perspectiva institu instituțională și de guvernanță. Questa è la prima parte, però prima di da... Dar înainte de a da cuvântul experților, Aș uh, ruga pe doamna președinte a Comisiei Cont uh, să spune câteva cuvinte în introducere înainte de a începe. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, și bun venit și membrilor Comisiei Agri. Noi am uh, programat de mult această audiere, odată chiar a fost amânată. Mă bucur că acum putem să avem această întâlnire în comun. Aș vrea să spun că programul LIDER este un program foarte important este un program îndrăgit, de altfel, pentru că funcționează altfel decât alte programe. Este o direcție de jos în sus și sigur că asta înseamnă și un risc, pentru că înseamnă că programul LIDER este configurat de către multe grupuri, de către grupuri de acțiune și nu de către guverne, de către miniștri aleși, de uh, către politicienii de pe plan regional. Sunt oameni obișnuiți cei care uh, determină ceea ce urmează să se întâmple în regiunea lor. Este tocmai de aceea un program foarte important și este la fel de important să funcționeze bine. Sigur că este un program care trebuie să se bazeze pe reguli europene și în același timp uh, sunt introduse și reguli naționale, reguli regionale. Poate că tocmai de aceea acest program întâmpină la fața locului multe probleme, pentru că beneficiarii programului uh, nu realizează decât un singur program în toată viața lor. Deci um, nu poate fi folosit și un al doilea program, ceea ce creează poate și un sentiment de frustrare, un sentiment de nemulțumire mai ales în contextul complexității acestui program. De aceea noi avem interesul ca accesul la bani să fie cât mai uh, mult simplificat, ca uh, toate complicațiile birocratice să poată să fie uh, simplificate. Dar există reguli care sunt obligatorii și cei care uh, practic uh, tratează această șansă doar ca pe un hobby uh, întâmpină dificultăți. Tocmai de aceea am încercat să înlăturăm această problemă S-au făcut unele progrese, dar încă uh, mai putem îmbunătăți uh, programul LIDER. Este o ocazie să ne întâlnim, să vedem ce putem îmbunătăți în următorul cadru financiar multianual pentru a învăța din greșelile noastre și pentru a crea acestui uh, program șanse mai mari de succes există uh, flexibilități uh, diferențiate între diversele state membre și între diversele regiuni. În regiunea din care vin eu, din landul Baden-Württemberg, uh, lucrurile se desfășoară într-o anume manieră și uh, constat că în alte landuri din Germania um, reușitele sunt mai mari decât în Baden-Württemberg în ce privește utilizarea acestui program. Deci, uh, tocmai de aceea este bine ca reprezentanța ai grupurilor de acțiune să vină să uh, ne vorbească despre experiența lor. Dar acum să începem cu Direcția Generală Agri, cu doamna Loris Hoffman, care uh, dorește să ne facă o expunere. Vă mulțumesc tuturor pentru interes și participare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimați uh, eurodeputați. Încep prin a vă explica pentru unii partea mai puțin atrăgătoare a acestei politici. Însă o parte totuși foarte importantă și anume monitorizarea, evaluarea indicatorii pentru a vedea care sunt efectele, impactul politicii și cum pot fi acestea măsurate și comunicate către cetățeni. Vorbim despre indicatori și aici vedeți că situația este destul de complexă, după cum vedeți în grafic, însă ceea ce vreau să vă arăt este că pornim în primul rând de la obiective. La ce obiective trebuie să contribuie un proiect lider și după aceea avem cadrul general al uh, Europei UE 2020, obiectivele generale PAC și după aceea contribuțiile lider la acestea. Primim de la indicatorii de output uh, in, in, informații imediate în legătură cu acțiunile în curs. Indicatorii de output îi vedeți acolo în uh, cutiuța roz de la dreapta, vedeți indicatorii de output care sunt disponibili și care sunt uh, luați în considerare și raportați către statele membre în perioada actuală. Există o serie de indicatori de output, cum ar fi, de exemplu, cheltuiala, um, populația acoperită, numărul de proiecte, proiecte de cooperare și alte aspecte. Acest lucru este imediat vizibil uh, pentru programul LIDER. Un al doilea segment este acolo unde aceste acțiuni sunt legate de obiective specifice, deci unde măsurăm rezultatele care sunt uh, disponibile și pe bază anuală. Aici uh, examinăm indicatori cum ar fi uh, per procent al populației rurale acoperite de această strategie care beneficiază de servicii îmbunătățite sau de infrastructură și de asemenea locurile de muncă create în programul LIDER aceste rezultate, uh, aceste rezultate imediate, am putea spune, ale activităților, contribuie la obiectivele specifice mm, de dezvoltare rurală care se numesc promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei în zonele rurale și vrem să uh, susținem dezvoltarea locală în zonele rurale, însă pe termen lung, bineînțeles, trebuie să măsurăm impactul, deci trebuie să intrăm mai în detaliu în ceea ce se întâmplă. Și acolo avem o serie de indicatori, cum ar fi rata șomajului, PIB-ul pe cap de locuitor și uh, rata sărăciei, unde uh, ne uităm la contribuțiile politicii de dezvoltare rurală în modificarea acestor indicatori de impact în general. Deci, uh, aceasta ar fi arhitectura, ca să spunem așa. Uh, dacă ne uităm la următoarea perioadă, intrăm într-o uh, viziune schimbată în legătură cu indicator și monitorizare, pentru că punem accentul pe un sistem de performanță pentru a evalua și măsura politica. Aici avem două tipuri de indicatori care ne ajută să ne uităm la implementare. Deci măsurăm ceea ce se implementează pe baza anuală, bineînțeles indicatorii de output care sunt asemănători cu perioada actuală, se identifică numărul de acțiuni care sunt în curs și care sunt legate de o cheltuială precisă și care vor fi utilizați cum, uh, conform propunerilor din politica anuală uh, pentru uh, evaluarea anuală de performanță în PAC. Al doilea tip de indicatori în acest follow-up de implementare, indicatorii de rezultat, se leagă o acțiune de un scop specific. Deci statele membre trebuie să stabilească obiective pentru acești indicatori de rezultat și monitorizăm uh, progresul către acești indicatori pe bază anuală. Într-o perspectivă multianuală, suntem în uh, cazul din dreapta, unde există evaluarea strategică. Acest, sunt anumite aspecte care pot fi evaluate doar pe termen mai lung, după cum a spus doamna președinte Gresle, unele rezultate pot fi evaluate doar pe termen lung. Este vorba aici de indicatori de impact care ne arată ce au făcut diversele intervenții strategice și lider în sensul acest acestor obiective. În noul context, după 2020, aș dori să vă arăt uh, ce tipuri de informații vom avea pentru lider, pentru monitorizare și evaluare, ce fel de indicatori folosim. În primul rând, uh, informațiile imediate pe bază anuală din partea lider țin de mm, strategiile locale și felul în care acestea sunt interpretate uh, pe teren. Uh, se folosesc uh, exerciții anuale aici, însă aceste strategii, bineînțeles, pot să contribuie la o serie de rezultate și, o, și posibile contribuții pot să apară în funcție de strategie, natură și ce se întâmplă pe teren. Se pot crea locuri de muncă, deci avem un indicator de rezultat în legătură cu noi locuri de muncă, un indicator de rezultat pentru populațiile rurale. Uh, aici lider poate să contribuie de asemenea. Avem uh, și îmbunătățirea pentru populația rurală, pentru acces îmbunătățit la servicii și infrastructuri, um, grupul vulnerabile sau minorități care beneficiază în urma proiectelor de incluziune și putem avea și uh, numărul de uh, IMM-uri bioeconomice. Deci, uh, putem avea o imagine a ce se întâmplă imediat și ce fel de efecte există pe teren. Pe termen lung, pe termen med și mediu, dacă trebuie să, ne, trebuie să examinăm acest impact pentru a vedea cât de departe și cât de mult lider promovează ocuparea, creșterea, dezvoltarea uh, locală în zonele rurale. Este un obiectiv specific propus în PAC și se poate vedea că, am, că folosim informațiile pentru a uh, măsura evoluția ratei șomajului, PIB-ului pe cap de locuitor, uh, indexului sărăciei și procentul de populație rurală. Aceștia sunt indicatori care nu vin din statele membre, ci care vin de la Eurostat. Uh, sunt informații generale în care sunt disponibile și arată impactul mai profund al măsurilor. M-ați rugat să vorbesc și despre rezultatele specifice ale programului LIDER. Și cred că voi face acest lucru dându-vă un exemplu al uh, realizărilor mai largi ale unui program lider. Conform caracteristicilor specifice pe care le-am menționat deja într-o serie de puncte, lider operează mm, teritorial, este vorba de proiecte locale și teritoriale, poate să răspundă flexibil la necesități și datorită uh, parteneriatului în comunitatea locală poate să mobilizeze energii și resurse. Există legături, conexiuni care pot să fie create, sinergii între diversele sectoare și parteneri la nivel orizontal și vertical. Inovarea reprezintă un aspect foarte important. Se pot uh, dezvolta piețe, produse noi, Uh, modalități inovatoare, însă trebuie să ne gândim și la inovarea socială. Și nu în ultimul rând, uh, networking și lider poate să uh, găsească bune practici și soluții pentru probleme comune. Datorită aspectului teritorial și datorită unui număr de alte motive ne permite să legăm, să conectăm oamenii de pe teren de proiectul european. Este o oportunitate uh, foarte utilă. Dacă ne uităm la ce trebuie făcut uh, aici, indicatorii comuni pe care vi-am prezentat sunt uh, relativ ușor de măsurat pentru statele membre, însă dat fiindcă avem strategiile și strategiile diferă pe teren, Există uh, posibilități specifice ale lideri care nu pot fi măsurate cu indicatori comuni pentru că am avea, pentru că am avea nevoie de 100 sau 150 de indicatori. De aceea, punem accentul pe faptul ca evaluarea să aibă loc în interiorul strategiilor de dezvoltare locală. În uh, perioada 2014-2020 uh, am cerut, am introdus această cerere pentru strategiile care trebuie să fie dezvoltate la fața locului. Deci, faptul că trebuie să se facă o analiză serioasă la fața locului despre ce este, nevo- ce este nevoie și care va fi rezultatul. Trebuie să se implice comunitatea, să existe un plan de acțiune, ce fel de acțiuni vor fi întreprinse. Pe lângă acest lucru, există obligativitatea de a măsura de a identifica obiective măsurabile pentru output și să monitorizeze și să evalueze aceste aranjamente. Și uh, acest, la nivel local trebuie să fie făcută această evaluare și monitorizare. Aici există două posibilități în principiu. Unu, să acționăm la nivel local. Acolo se pot folosi evaluarea și monitorizarea ca instrument de gestiune, se poate corecta ceea ce se întâmplă pentru a modifica sau adapta acțiunile și există și un control democratic pentru că uh, cei de pe teren văd ce se întâmplă și care sunt rezultatele concrete. În al doilea rând, uh, actorii locali uh, creează informații și date care pot să fie uh, incorporate în evaluările pe termen mediu și lung. Deci avem o bază bună pentru evaluarea impactului lider ulterior. Ce poate să facă lider și ce este specific, cred că am uh, discutat despre acest lucru. Trebuie să închei. Există o serie de uh, indicatori comuni pentru rezultat uh, și indicatori de output. Uh, acești indicatori, bineînțeles, nu sunt perfecți și au și anumite limitări pentru că uh, există o serie de activități și strategii în programul LIDER și de aceea trebuie să adaptăm în continuu aceste evaluări și strategii pentru a găsi valoarea, uh, adăug, plus valoarea acestui program și anume a îmbunătății guvernanța, comunicarea indirect, guvernanța în regiuni și rezultate mai bune comparativ cu măsurile standard care pot să fie utilizate de o administrație pentru a dezvolta o regiune. Și această plus valoare specifică trebuie să fie identificată, măsurată și evaluată pe teren de către actorii locali. Vă mulțumesc foarte mult! Continuăm, Curtea Europeană de Conturi, domnul Figueiredo, care deja a prezentat ieri un aviz al curții în legătură cu CAP Acum uh, trebuie să uh, vedem ce uh, putem obține printr-o plus valoare europeană, pentru că nimeni nu își dorește ca acești bani europeni să înlocuiască până la urmă investiții naționale. Domnule Figueiredo, aveți cuvântul acum. Gresla. Mulțumesc, doamna Gresle. În primul rând aș dori să Mulțumesc Comisiei Agri și Comisiei Cont pentru că ați invitat Curtea Europeană de Conturi pentru a vă spune câteva cuvinte eh, foarte sintetic în legătură cu programul LIDER și evaluarea sa. Vă voi prezenta câteva idei legate de proiect, programul LIDER actual și câteva idei legate de viitorul program lider în uh, cadrul noii PAC după 2020. În ceea ce privește și voi folosi și o prezentare PowerPoint pentru a facilita comunicarea. În perioada actuală, 2014-2020, Însă, înainte de acesta, vreau să spun ceva care mi se pare important. În ceea ce privește cheltuielile, lider este în din perspectiva noastră, nu este un, uh, o, un, dom- un domeniu foarte mare de cheltuieli. E, a fost uh, destul de ușor de auditat. Am făcut un audit specific în 2010 și un audit ulterior în 2012 și trebuie să clarific că în ceea ce privește aceste date, poate sunt puțin depășite, chiar dacă monitorizăm atent toate zonele de expertiză. Deci, de exemplu, dacă Parlamentul, Comisia Agri, Comisia Cont consideră că este important uh, ca Curtea de Conturi să facă un nou audit în acest domeniu în anii următori, put, pot să propună curții de conturi și, bineînțeles, curtea de conturi va lua în considerare un asemenea audit în următorii ani. În ceea ce privește perioada actuală în lider, aș uh, sublinia câteva date. Cel puțin 5% din fondul pentru uh, uh, dezvoltare rurală trebuie să fie rezervat pentru lider cofinanțarea este între 20 și 80% și a fost aloc și pentru lideri au fost alocate în jur de 7 miliarde de euro. Dar din până acum rata de absorpție este scăzută. Până acum doar 11% din aceste fonduri alocate au fost absorbite. Aceasta ar fi prima cifră, o rată scăzută de absorpție. În ceea ce privește, de asemenea, caracteristicile relevante ale programului LIDER și cred că cunoașteți acest lucru, însă vreau să subliniez pentru că eu uh, susțin acest tipuri de aceste abordări. Există un, un parteneriat de jos în sus Uh, care acoperă în jur de 54% din populația rurală europeană, se implementează, este implementat de aproape 3000 de grupuri de acțiune locale, sunt uh, foarte multe parteneriate locale și chiar dacă susținem aceste abordări și programe, auditorii au obligație să atragă atenția legiuitorului și executivului asupra riscurilor. Noi considerăm că uh, un strat uh, suplimentar de implementare, grupurile locale de acțiune uh, și intervenția unor parteneri intermediari duc la creșterea costurilor și riscurilor. Aceste riscuri ar trebui să fie justificate printr-o plusvaloare suplimentară. Și când uh, luăm în considerare aceste programe, trebuie să ne gândim care este plus valoarea acestor intermediari am raportat că Comisia și statele membre nu au putut să demonstreze plus valoarea abordării lider. Aceasta a fost concluzia auditului nostru anterior din 2010. A fost dificil să se dovedească acest lucru din partea Comisiei. Bineînțeles, intențiile erau bune. Eu personal, după cum am spus, susțin aceste abordări, însă la un moment dat trebuie să avem o abordare obiectivă și să găsim uh, rezultate concrete. În ceea ce privește evaluarea din perioada actuală, considerăm că Date fiind riscurile și costurile ridicate, monitorizarea și evaluarea lider uh, și a plus valorii lider este de valoare crucială. Există nouă indicatori comunitari și indicatori naționali suplimentari. Dacă ne uităm la acești indicatori, vedem că majoritatea sunt indicatori de implementare și, de fapt, nu sunt uh, indicatori de rezultat. Avem doar un rezultat de indicator, indicator de rezultat, uh, R24, uh, locurile de muncă create în proiectele susținute este un indicator de rezultat important, însă cred că este singurul care are legătură clară cu niște rezultate. Toți ceilalți indicatori se leagă de implementarea proiectelor. Monitorizarea programelor lider în perioada actuală vedem că avem indicatori generali și anumite state membre și regiuni dezvoltă indicatori naționali suplimentare. Acest lucru s-a întâmplat în mai multe domenii, în mai multe uh, zone ale Europei, în Belgia, în Flandra. S-au, s-au introdus 8 până la 10 indicatori. indicatori. Dacă ne uităm la aceștia, majoritatea uh, sunt și indicatori legați de implementarea proiectelor și unele dintre acestea, unii dintre ei sunt indicatori de rezultat. De exemplu, în acest caz, există un indicator de rezultat megavații de energie regenerabilă care vor fi generați anual prin proiect. Este în mod foarte clar un rezultat toți ceilalți indicatori, numărul de de form, formări, numărul de hectare, sunt indicatori de implementare și nu indicatori de rezultat. Also in the... De asemenea, după cum am mai spus, în, în indicatorii comunitari privesc în special implementarea și în raportul nostru anterior legat de lider am uh, spus că există puține date pentru evaluare, sunt puține probe științifice, nu ne bazăm aici doar pe sentimente, ci date concrete în legătură cu plus valoarea uh, abordării lider că monitorizarea trebuie să fie direcționată către indicatori pentru plus valoare și nu pe implementare și dată fiind scara și varietatea lider, abordări diferite cum ar fi mostre uh, valide statistic din proiecte ar trebui să fie folosite. În acest raport special am făcut o serie de recomandări și în 2012 când vom face când am făcut uh, auditul uh, Mm, ulterior, am considerat că majoritatea recomandărilor au fost acceptate și implementate. A existat o deplasare către, în direcția unei mai bune, bune evaluări. În ceea ce privește uh, pacul viitor. Lider, programul Lider va fi destul de asemănător cu perioada actuală. Dacă studiem uh, propunerile mm, din regulament, cel puțin uh, 5% din fondurile pentru dezvoltare rurală, fondul pentru dezvoltare rurală trebuie să fie rezervat pentru lider. Rata de cofinanțare este 20-80%, dar fondurile comunitare alocate vor depinde de uh, alegerile strategice ale statelor membre în stra- planurile strategice pentru PAC. Ce considerăm în ceea ce privește monitorizarea după 2020? Sus, după cum am mai spus, în general, dacă ne uităm la propunerile generale ale tuturor din ale acestor propuneri, un sistem mai bun de performanță trebuie să fie conceput și când spunem un sistem mai bun de performanță și de evaluare, uh, Credem că trebuie să existe obiective mai clare, mai specifice și cuantificabile la nivelul Uniunii Europene. Realizarea obiectivelor comunitare nu poate să fie măsurată dacă, dacă nu există caracteristici clare și să existe o legătură clare, clară între obiective, acțiuni individuale și uh, rezultate dacă urmăm aceste regulamente, se propune doar un indicator specific pentru lider. Indicatorul de output 27, numărul de strategii de dezvoltare locale. Este singurul indicator menționat în regulamente. Și în comentariile noastre punem accentul pe faptul că este vorba de un indicator important, însă este un indicator de performanță, este un indicator de performanță, de implementare, este ține de numărul de proiecte și trebuie să se clarifice dacă acest indicator are menirea să măsoare toate strategiile susținute sau doar cele selectate pentru implementare. Pentru noi nu este clar după 2020. Care sunt concluziile noastre în ceea ce privește evaluarea ulterioară? Considerăm că lider este o măsură complexă a cărei plus valoare la nivel local, ă, la nivel european, este foarte dificil de evaluat. Pe de o parte, măsurarea dimensiunilor, cum ar fi inovarea, cooperarea și îmbunătățirea capitalului social și a guvernanței, este un lucru, această măsurare este foarte dificilă. Pe de altă parte, indicatorii actuali uh, sunt minimaliști și nu reușesc să uh, captureze diversitatea abordării lideri și varietatea de acțiuni posibile. De aceea, facem un apel să uh, se dezvolte un set de indicatori Uh, care să se refere la toate dimensiunile relevante ale lider. Este un lucru extrem de important. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Da, ați pus puțină sare pe rană. Iar acum îi dăm cuvântul lui Alistair Pryor din partea guvernului scoțian în legătură cu impactul global al dezvoltării rurale. Ne face plăcere că sunteți în mijlocul uh, nostru și aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru ocazia pe care mi-o oferiți astăzi pe, pentru a vorbi despre implementarea uh, programului LEADER și impactul global al acestui program. Eu încă de la începutul anilor 90 am lucrat în guvernul scoțian și uh, am putut uh, aduna experiență. Uh, noi am făcut uh, o analiză în ce privește utilizarea fondului pentru pescuit și uh, strategiile locale care programe care au devenit operaționale în anul 2012. Eu uh, răspund uh, pentru programele lider încă din 2011 și deja se configurează o arhitectură a reușitei acestor programe dar uh, sigur că există încă preocupări în legătură cu modul în care sunt implementate aceste programe, pentru că multe s-au bazat pe utilizarea fondurilor structurale. În perioada 2007-2013 uh, noi am constatat o serie întreagă de slăbiciuni ale acestui program la toate nivelurile. Deci pentru mine a fost frustrant să vedem ce se întâmplă, pentru că sute de persoane uh, lucrează în zonele rurale în baza programelor LIDER și uh, noi am încercat să elaborăm programe uh, de cooperare, inclusiv cu oficiile pentru managementul teritoriilor de coastă și al operațiunilor pe apă era un domeniu foarte important pentru afaceri, dar și pentru mediul înconjurător. Și uh, acțiunile de cooperare în baza uh, măsurii 16 pentru perioada 2007-2013 au avut o importanță deosebită. Deci pentru această perioadă programul trata o serie întreagă de subiecte am reușit să ne atingem obiectivele în parte. Răspunsul este parțial pozitiv. Au existat, din păcate, multe confuzii. A existat și un motiv de frustrare? Da, în cazul meu, pentru acest program 2007-2013 au existat și elemente de frustrare. Programele LIDER pentru 2014-2020 a fost o oportunitate să încercăm să pornim din nou la muncă, mai ales având unele obiective în domeniul ecologic Punctul de plecare a fost simplu. Am încercat să simplificăm schemele de lucru, să găsim parteneriatele potrivite pentru îndeplinirea strategiilor noastre. Dar sigur că trebuia să respectăm anumiți parametri ne-am gândit la strategiile de dezvoltare uh, locală, um, la colaborarea cu autoritățile care puteau să fie implicate, pentru că acest lucru ni s-a părut a fi abordarea corectă pentru ca lider în perioada aceasta să uh, poată să uh, se deruleze mai lin. Am avut în 40 din programele lider multifinanțare am avut un uh, buget substanțial, uh, iar uh, fondurile au fost investite în proiecte. Care a fost abordarea noastră? Eh, am avut o mai mare transparență în alocarea banilor pentru strategiile de dezvoltare rurală, am avut un coș de măsuri care să profileze mai bine acest program. Am avut un buget de 2 eh, milioane de eh, lire sterline și uh, am încercat uh, să uh, nu repetăm greșelile din uh, programul precedent. Am avut reglementări simplificate, dar care se bazau pe implementarea regulilor financiare. Am dispus și de un sistem IT care permitea să acționăm, inclusiv în zonele rurale și uh, uh, în felul acesta am avut o guvernanță mai bună, am avut un uh, grup de persoane care s-au ocupat de coordonare, am avut un comitet care avea responsabilități financiare și am avut o rețea um, a celor implicați în implementarea programelor. Deci am avut și o evaluare mai robustă a celor care monitorizau programelor. Am avut uh, inițial 250 uh, plus indicatori uh, pe care am putut să îi urmărim. Uh, în plus față de cei care erau solicitați de către Uniunea Europeană și uh, am putut efectua evaluări pe plan local, iar acum ne concentrăm atenția pe evaluarea lider și pe um, urmărirea rezultatelor pentru dezvoltarea strategiilor viitoare. Deci uh, activitatea de evaluare ne-a fost de uh, mare ajutor am putut trage concluzii din experiențele precedente și uh, am putut furniza și comisiei unele concluzii în baza experienței din ultimii 25 de ani. Acum avem o rețea mult mai puternică care poate să funcționeze pe plan local. Dispunem de un buget din nou substanțial pentru derularea programelor. Sunt implicați mulți actori principali în derularea acestor programe și în uh, cadrul Parlamentului din uh, Scoția s-a făcut o analiză în legătură cu modul în care se poate colabora cu parteneri. Uh, am avut o analiză săptămâna trecută în legătură cu modul în care viața rurală se poate dezvolta în Scoția. Câteva concluzii. Încercăm în continuare să reducem birocrația și complicațiile în uh, utilizarea acestui program. Trebuie să ne gândim pentru viitor. În primul rând că uh, lider uh, continuă să creeze surprize, să se bazeze pe inovații și um, nu uh, cei care uh, s-au dovedit a fi uh, încununați de succes în utilizarea programului LEADER ar trebui să transpună din experiența lor pentru că nu cunosc alt mecanism care să poată să susțină activități atât de diverse cum este acest program, fie că este vorba despre internetul de bandă largă, fie că este vorba de multe alte domenii în care pot, poate fi folosit programul. Deci, uh, discursul meu uh, politic în uh, Scoția se bazează pe dezvoltarea rurală și pe toate strategiile care trebuie să fie dezvoltate. Ne dorim și Uniunea Europeană își dorește sate inteligente și este o mare oportunitate pentru programul LIDER post-2020 să uh, contribuie la uh, dezvoltare rurală, la egali, echitate pe plan uh, rural. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia oferită de a interveni. Mulțumesc pentru că ați putut să ne demonstrați că se pot trage concluzii pozitive. Iar acum uh, i-aș da cuvântul domnului Ilici, care uh, este uh, membru pentru grupul de lucru de implementare a programelor lider în Europa de Sud-Est și a fost dorința domnului Ilici să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor vin dintr-o regiune care este um, care nu este parte din Uniunea Europeană, este la granița cu Uniunea Europeană și eu am um, lucrat în cadrul unui grup de lucru uh, pentru programele lider în sud-estul Europei, de fapt pentru uh, statele din Balcanii Occidentali. Noi considerăm că programul lider este un instrument politic foarte important pentru dezvoltarea rurală și pentru promovarea democrației în zonele rurale. Am început cu implementarea uh, măsurilor uh, care sunt similare uh, celor aplicate în programul LIDER. Acum, în Macedonia, deja au fost acreditate instituțiile care urmează să implementeze programul, în timp ce în alte state există întârzieri, dar Săptămâna trecută am avut o întâlnire a ministrilor agriculturii din Balcanii Occidentali și ei au exprimat voința politică uh, să um, se integreze în uh, strategiile lider ale Uniunii Europene, guvernele vor acorda o mare atenție a acestei preocupări. Pe de altă parte, după cum uh, am văzut din implementarea curentă a măsurilor similare programelor lider în statele din Balcanii Occidentali, Există uh, la nivelul populației rurale uh, uh, poate mai puțin entuziasm, având în vedere situația economică precară. Și avem uh, un site pe care poate dacă veți avea uh, timpul necesar puteți să-l consultați pentru a vedea care sunt uh, în clipa de față demersurile în Balcanii Occidentali. Noi sperăm că uh, indiferent care va fi uh, decizia uh, Comisiei Europene și Parlamentului European în legătură cu uh, programele lider pe viitor, noi sperăm să le putem folosi, să ne putem bucura de ele și în anii care vin. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați atras atenția asupra acestei regiuni foarte importante. Și voi da acum uh, cuvântul uh, deputaților și are cuvântul primul domnul Andrie. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, tuturor invitaților pentru prezentările lor și mai ales reprezentantului Balcanilor Occidentali, pentru că Dânsul este cel care aduce elementul cheie în dezbatere, cred eu, pentru că a făcut o legătură între programul lider și democrație. Și despre asta e vorba. Lider face legătura între actorii de dezvoltare rurală în teritoriu. Deci, am uitat tocmai esența inițiativei inițiale. Lider. Dacă să se facă legătura între actori. Am trecut de la o societate agrară la una industrială și acum am ajuns la una uh, extrem de individualistă, bazată pe o viziune foarte liberală a lumii, care a ajuns la anumite limite. Și poate ar trebui să ne punem o întrebare de fond, așa cum ați făcut-o dumneavoastră, domnul președinte, și vă mulțumesc pentru asta. Dacă domeniul politic dacă modul de organizare a vieții în teritoriu trebuie să se limiteze la indicatori economici sau la PIB sau la indicatori creșterii. Nu, eu nu cred. În lumea de azi, cred că se pun și alte probleme, cum ar fi cele legate de schimbările climatice, de energie, de mediu, de biodiversitate, de sănătate umană și în lider și eu fac parte și am participat la primele programe lider în 91 și am văzut cum a evoluat programul. A trecut de la statutul de inițiativă comunitară la statutul de program comunitar și procedura astăzi este mai importantă decât dinamica procesului și cred că un element major al programului LIDER și nu știu dacă mai e posibil în viitor, dar cred că ar fi bine să Uh, dăm din nou sens inițiativei lider din această perspectivă. În teritoriu trebuie să existe o legătură între acești actori și în această direcție cred că trebuie să avansăm în viitor. Știu că e ușor să evaluăm pe baza um, indicatorilor tradiționali sau clasici, dar poate ar fi mai bine să ținem cont de alte aspecte tradiționale geopolitice pentru a integra și alte tipuri de indicatori. Bineînțeles, nu trebuie să uităm aspectele bugetare. Domnul Figueiredo de la Curte a spus că impactul bugetar al programului este mic, dar propunerile uh, făcute de comisie, dacă propunerile comisiei de buget sunt exacte, pentru la FEADER va scădea bugetul cu 27% și în folosirea celui de-al doilea pilon al reformei uh, pentru dezvoltarea rurală am avea extrem de puțin și atunci mă întreb cum vor fi atinse obiectivele dacă sunt puțini bani disponibili pentru lider, poate ar trebui să redefinim însuși sensul său și conținutul proiectelor de pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Buda. Da, mulțumesc foarte mult, uh, doamna președintă. În primul rând, aș dori să vă felicit pe toți cei care ați făcut posibilă această dezbatere, deoarece apreciez că este extrem de important să avem o discuție serioasă um, față de, de acest program, deoarece eu apreciez, doamnă președintă, că succesul acestui program este dat tocmai de faptul că el se desfășoară, în primul rând, la nivel local, departe de influența factorului politic. Uh, mă preocupă puțin uh, iar concluziile celor de la Curtea de Conturi vizavi de uh, ceea ce înseamnă plus valoarea și ceea ce înseamnă eficiența acestui program. Sigur, nu reiau discuția de ieri legată de aprecierea oportunității care trebuie să fie eminamente la îndemâna factorului politic și nu la îndemâna celor de la Curtea de Conturi, deoarece vă, vă pun o întrebare și la care nu știu dacă puteți să-mi dați un răspuns. Cum putem calcula plus valoarea, de exemplu, dată de un utilaj cumpărat Uh, prin uh, grupul de acțiune locală, prin acest program lider, prin care s-a salvat viața unui om. Nu ai cum să faci acest lucru. Uh, de aceea, cred că trebuie să fim cantonați doar la, din punctul de vedere al Curții de Conturi, doar la ceea ce înseamnă cheltuirea banilor. Pentru că această apreciere de oportunitate nu face altceva decât să frâneze absorbția fondurilor europene în general. Uh, la noi, în România, de exemplu, avem pestă porcină și le-am spus primarilor, cumpărați-vă incineratoare mobile care sunt destul de ieftine. Și mi-a spus, nu putem să facem acest lucru, deoarece vine Curtea de Conturi și ne spune că nu a fost oportun să facem această investiție. Bun, uh, mergem mai departe. Sigur că și eu cred că sumele care sunt alocate în momentul de față sunt mult prea mici raportat la nevoile pe care um, le avem, deoarece cred că aceste proiecte sunt proiecte de succes, ele își pun amprenta serios asupra dezvoltării spațiului rural, pentru ceea ce înseamnă prevenirea depopulării spațiului rural, pentru ceea ce înseamnă creșterea uh, locurilor de muncă și, până la urmă, bunăstarea fermierilor uh, din uh, diverse zone. Aș avea însă câteva observații legate de ceea ce înseamnă perioada de monitorizare. Chiar dacă nu place, mă rog, ceea ce spun, eu aș extinde această perioadă de la 5 ani la 10 ani ca să fiu sigur că acele investiții, într-adevăr, își păstrează eficiența în termen mai, mai îndelungat. Am ehm, fost făcut atent legat de faptul că atunci când discutăm de aceste galuri eh, la nivel transnațional, ar trebui să fie o autoritate europeană care să le gestioneze, dat fiind faptul că sunt legislații diferite și atunci mai simplu ar fi dacă ar fi o autoritate europeană care să le, să le poată gestiona. Um, și sigur că insist foarte mult pe ceea ce înseamnă um, nevoia de a crește această finanțare și în același timp mi se spune de asemenea că în momentul de față nu este permis avansul pentru acele proiecte de servicii. Eu cred că ar trebui să mergem pe această chestiune dar permite uh, plata unui avans pentru proiecte de servicii, pentru că altfel se limitează absorția în această direcție, care vizează, de fapt, dezvoltarea piețelor, cum ar fi, de exemplu, lațul scurt de aprovizionare. Mulțumesc! Thank you, Mr. Buddha. Next speaker. Mulțumim, domnule Buda. Urmează doamna Glonec Murion și având în vedere că trebuie să încheiem acest subiect peste vreo 3 minute, haideți să ne grăbim. Mulțumesc, domnule președinte. și, bineînțeles, și eu doresc să mulțumesc tuturor invitațiilor care au venit uh, să ne prezinte fiecare analiza sa în legătură cu acest program și pentru prezentarea uh, făcută de doamna Gresla din Aur, care ne-a ne amintit că este un program extrem de important pentru cetățeni și mm, faptul că importanța sa pe teren este mult mai mare decât importanța sa în bugetul european și în modul în care este organizat bugetul european. Într-adevăr, aceste programe sunt deseori uh, gestionate pe teren de grupurile de acțiune locală și uh, Um, sunt, este implicată societatea civilă, dar nu numai societatea civilă. Așa cum a mintit și colegul meu Ricondoiu Adineauri, acest program face legătura între societatea civilă și democrație. În uh, țara mea, în Franța, din 2014, autoritatea de gestiune este regională. Deci, am fost și eu vicepreședinte a unei regiuni atunci când uh, s-a transferat uh, gestionarea programului, deci regiunile participau la gestionarea programelor lider alături de grupurile locale de acțiune. Um, și uh, e important acest lucru pentru că s-a făcut legătura astfel între obiectivele strategiei europene și obiectivele din teritoriile locale. Deci, această organizare este foarte bună. Uh, pune, face legătura între societatea civilă, dar și uh, modul în care este organizat, sunt autorizate autoritățile um, publice din fiecare stat membru. Și trebuie să nu uităm acest lucru și în momentul în care vorbim de buget. Într-adevăr, bugetul este Uh, din 15% din bugetul pacului pentru FEADER. Programul uh, FEADER, următoarea perioadă de programare bugetară, riscă să fie redus cu 27%. Deci bugetul va fi foarte mult redus și totuși la toate nivelurile organizării noastre se spune că acest program este unul esențial, foarte important pentru cocetățenii noștri doresc să amintesc că fiecare vedem lucrurile în mod foarte diferit. Domnule Figreido, spuneați adineauri că absorția era doar de 11%. Eu am organizat regiunile la Congresul Regiunilor din Franța și am încercat atunci să evaluez nivelul plăților la nivel european și la nivel național, pentru că mă adresam regiunilor din Franța și absorpția în Franța este de 40%. Deci aș dori ca cifrele să fie mai clare și mă adresez doamnei de la comisie ca să avem cifre mai fiabile. Da, închei imediat. Cred că se fac confuzii în legătură cu acest program și cred că acest uh, lucru nu, nu, nu, nu ajută um, și uh, toată lumea este de acord că acest program este foarte important pentru cetățeni și mă adresez și comisiei și reprezentantului Curții de Conturi ca să obținem cifre fiabile în legătură cu plățile uh, și um, nivelul, nivelul plăților din acest uh, Uh, din acest program. Mă întâlnesc deseori cu uh, organele de gestiune la nivel local și se vorbește deseori despre absorpția acestor fonduri. Mulțumesc. Urmează doamna Schreier. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor pentru prezentări. Nu știu dacă e cineva din țările de jos aici. Nu cred și mă mir, pot să vă spun că mă miră ceea ce aud. Uh, sunt de patru ani în Parlament și mă vizitează mulți uh, alegători uh, din zonele rurale, din țările de jos și ei mă întreabă întotdeauna cum putem obține finanțare europeană. Oamenii încearcă, uh, îmi tot spun că au, au încercat să obțină finanțări europene și n-au reușit. sunt uh, asociații de femei, de exemplu, mm, și alte, alte organizații ale celor care locuiesc la țară și unde există întreprinderi mici și foarte mici. Sunt, mă miră faptul că rata absorției nu a fost mult mai mare cei uh, din zona mea, cel puțin, ar dori foarte mult să poată să acceseze aceste fonduri. Am discutat uh, mult cu cei din administrație din țările de jos, mai ales în legătură cu al doilea pilon. Așa aș dori să se obțină rezultate mai bune. Este important să modificăm uh, programul acum ca să se obțină rezultate mai bune. Eu doresc să mă pot întoarce în circumscripția mea și să fac propuneri și să ajut pe oameni uh, să depună cereri uh, pentru a obține aceste finanțări. De exemplu, în municipalitatea Hangelo, um, recent, uh, primăria și în, uh, în satul Berhem am discutat cu primăria uh, despre aceste proiecte și uh, uh, din păcate oamenii au uh, dificultăți în a, uh, în a accesa fondurile. Are cuvântul acum domnul Hösling de la Versi. Mulțumesc foarte mult pentru uh, cele prezentate astăzi. Uh, Cred că noi toți prezenți în sală suntem de acord că programul LEADER uh, este foarte apreciat în Europa pentru uh, impactul său uh, pentru dezvoltarea zonelor rurale. Dar să ne gândim de ce doar 11% din 7 miliarde au fost accesate. Undeva ceva nu e în regulă și trebuie să fie corectat să fie atât de puține persoane care au entuziasmul de a se implica pe plan rural în uh, realizarea acestor programe? Eu vin în, dintr-o uh, regiune în care oamenii îmi spun uh, că se tem de piedicile birocratice foarte mari și poate și de analizele curții de conturi care uh, creează uh, dificultăți și mulți se întreabă dacă nu ar putea să recurgă la alte programe. Deci lucrurile sunt cel puțin neclare și creează dificultăți oamenilor simpli. Pentru că um, și uh, coordonatorii programelor uh, lider ne spun că trebuie să vadă ce program este mai adecvat pentru care regiune. Dar ar fi păcat să existe posibilitatea de a beneficia de acest program, mai ales în zonele rurale și să nu recurgi la ele. Iată că și în afara Europei sunt oameni care se interesează de acest program și în Europa prea puțin nu e în regulă. Uh, Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul invitaților pentru a răspunde foarte pe scurt, dau cuvântul domnului Flanagan. Când vorbim despre rezultatele programului LIDER, s-au obținut rezultate pozitive peste tot în uh, circumscripția mea și nu numai. În trecut, nu aveam teatru, nu aveam săli de teatru și am transformat o biserică um, în care a slujit chiar tatălui Oscar Wilde în teatru. Acum avem club de caiac, n-am fi avut așa ceva în trecut. La nivel spiritual, mental, fizic și așa mai departe, programul LIDER a avut un impact maxim. Poate mm, sunt probleme în a măsura succesul programului LIDER, dar eu pot să vă spun că peste tot unde am fost eu am constatat succesul programului LIDER. Ehm, am fost și eu implicat în clubul de caiac și pot să vă spun că e foarte complicat să accesez fondurile. Ehm, ne-am întrebat la un moment dat dacă nu ar fi fost uh, mai bine să finanțăm noi, uh, pentru că uh, era extrem, extrem de complicat, dar până la urmă acești bani ne-au ajutat și discutăm aici despre banii uh, investiți în lider, dar eu pot să vă spun că uh, toți cei care uh, uh, au lucrat la lider, în cadrul lider sunt azi la lucru. Putem spune același lucru despre deputați? Unde sunt uh, colegii noștri astăzi? Dau cuvântul din nou experților noștri pentru a răspunde. Are cuvântul uh, mai întâi uh, doamna Doris Hoffman. Mulțumesc, domnule președinte. Un răspuns concret în legătură cu câteva uh, lucruri. Am, am auzit că au fost dificultăți în accesarea fondurilor LIDER, dar cred că noua legislație a rezolvat multe din aceste probleme. Ideea că în viitor vom avea un singur indicator pentru LIDER nu e uh, adevărată. Uh, lider uh, contribuie la cel puțin 5 indicatori de rezultate și 4 indicatori de impact, dar avem posibilități, uh, posibilități limitate de a măsura la nivel abstract acest lucru și cred că din intervenții rezultă clar că trebuie să măsurăm lucrurile pe teren și sistemul pe care îl propunem tocmai acest lucru va face să se facă o evaluare pe teren pe baza unui indicator mai specifici, pentru că dacă facem acest lucru la nivel comunitar, ajungem în situația programului din Scoția, care are 250 de indicatori diferiți. Cred că statele membre nu vor accepta așa ceva, să, să raporteze astfel în legătură cu lider. Deci trebuie să reducem. Avem uh, indicatori comunitari pe de o parte și indicatori mulți mai buni uh, și mai uh, concreți și mai adaptați pe teren. Am mai fost o întrebare scurtă în legătură cu cheltuielile și problemele legate de acestea. Comisia a făcut plăți în valoare de 14% din buget uh, sub lider, e puțin, pentru că pentru dezvoltare rurală am plătit 33%, dar în cadrul programului lider durează mai mult să, să înceapă. Am dorit să se accelereze uh, demararea, dar aceasta e situația. Dar trebuie să știți că 36% din, bugete, uh, din buget a fost deja angajat în proiecte concrete și acțiuni specifice uh, și trebuie să mai știți un lucru, începerea târzie a programului LIDER și unii au spus-o astăzi aici și au dreptate, se datorează faptului că sistemul e complex și cu toții trebuie să justificăm foarte mult cheltuielile și alegerile făcute de statele membre și de uh, grupările locale. Într-adevăr, nu e ușor uh, ca oamenii de pe teren uh, să, uh, uh, să, să depună toate aceste documente și uh, s-a întârziat mult în în aplicarea programului LIDER. Într-un stat mare, stat membru mare, cererile în cadrul LIDER au devenit posibile doar acum o lună, deci a durat patru ani ca acest stat să-și adapteze sistemele IT. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Figueiredo. Merci beaucoup, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac doar câteva observații. Așa cum am spus în prezentarea mea inițială, um, avem cu toții sentimente foarte pozitive în legătură cu această abordare, dar aici nu sentimentele sunt importante. Eu aș dori să vorbesc despre indicatori. Se poate spune, unii spun, curtea nu face decât să creeze probleme, să împiedice punerea în aplicare a proiectelor, să împiedice investițiile. Dar nu despre asta e vorba Curtea nu pune bețe în roate. Curtea spune că este important, este chiar fundamental să se poată măsura rezultatele obținute. Pentru că dacă se obțin aceste rezultate, este mai ușor și la nivel politic să se apere, să se sprijine programele cum este lider. Importanța acordată de lider indicatorilor de rezultate se datorează acestui motiv. Și de aceea, pentru noi, sunt importanți indicatorii de rezultate și nu indicatorii de punere în aplicare. Atunci când se spune că se dorește să crească perioada investițiilor, de exemplu, la 10 ani, ca să fie mai eficace aceste investiții, dar atunci înseamnă că trebuie să se, măs- să se măsoare eficacitatea, eficiența acestor investiții. Dacă nu avem indicatori fiabili pentru a măsura această eficacitate, atunci va fi greu să sprijinim astfel de programe mici. Mulțumesc! And, uh, finally, Mr. Prior. Și acum domnul Prior. Mulțumesc. Sunt de acord că putem spune multe lucruri pozitive în legătură cu lider și impactul său asupra comunităților locale. E adevărat de asemenea că birocrația a fost întotdeauna menționată ca o problemă de uh, grupurile locale și de, de comunități. În Scoția e clar. Trebuie să facem mai multe pentru a simplifica uh, lucrurile și o parte din probleme este creată de sistemul uh, sunt create de sistemul uh, IT. Uneori problemele sunt la nivel local. Trebuie să continuăm să ajutăm comunitățile locale și grupările locale să simplifice lucrurile la nivelul lor ați vorbit despre faptul că sunt 250 de indicatori și noi am fost uh, surprinși de cât de mulți indicatori au fost uh, creați în cadrul celor 21 de strategii și am încercat să identificăm uh, indicatori comuni care pot fi folosiți pentru a da o imagine de ansamblu. Dar trebuie să respectăm faptul că strategiile de dezvoltare locală sunt puse în aplicare de grupurile de acțiune locală și dacă dorim și, și indicatorii care servesc nevoilor lor îi ajută să înțeleagă cum ating obiectivele. Dar totuși uh, am încercat să-i ajutăm să aibă uh, așteptări realiste și uh, evaluări realiste pe baza unor indicatori mai inteligenți. Acum trebuie să ne concentrăm pe evaluare. Dacă dorim să înțelegem impactul mai larg al programului LIDER, trebuie să avem o abordare robustă în evaluare. Acest lucru este la fel de critic, dacă nu mai mult, atât la fel de important ca și uh, indicatori viabili. Și aș adăuga faptul că din experiența noastră din Scoția, LIDER cu siguranță a atras multă finanțare uh, suplimentară. Deci uh, a demonstrat foarte bine că un euro investit poate să atragă cu efect de, pârtie, de pârghie încă 6, 7, 8, 9, 10 euro. Deci iată, sunt investiții uh, foarte, foarte utile. Uh, thank you very... Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc încă o dată experților noștri, dar și deputaților care au participat la această dezbatere. Dacă îmi permiteți, vom pune aici uh, punct uh, acestei părți a audierii acestei discuții și trecem la partea a doua. Și acum voi deschidem, deschide a doua dezbatere din această audiere comună și uh, care oferă actorilor interesați posibilitatea de a-și uh, <laughs> prezenta perspectiva. Ehm, se prezintă aici că aspectele locale din lider și perspective de viitor în cadrul programului LIDER. Aș dori să o prezint pe prima expertă, Maria Joa Botelio, președinta Asociației Europene Lider pentru Dezvoltare Rurală, care este alături de noi și a venit din Portugalia. Înainte de a-i dea cuvântul, îi aduc aminte că are 9 minute și jumătate la dispoziție, spune președintele în italiană. Vă rog. Uh, Começo por agradecer ao Comitê de Agricultură. Mulțumesc și eu uh, Comisiei pentru Agricultură și Comisiei pentru, buget, pentru Control Bugetar al Parlamentului European pentru organizarea acestei audieri și vă mulțumesc pentru invitația, invitația adresată noi. Elard a fost uh, înființată în 1999, avem uh, uh, rețele membre în 25 de state europene și în două state din vecinătate, Firum și Serbia. Există și interes din afara Uniunii Europene. Obiectivul ELARD este de a uh, promova o mai bună calitate a vieții și a, o diseminare a metodologiei lider și consolidarea acesteia. Sper să reprezint aici partenerii locali, ă, grupurile de acțiune locale. Ă, voi ă, împărtăși experiența noastră și provocările. Din 1999 până acum au fost câteva momente cheie în dezvoltarea lider. Câteodată ă, niciodată ă, nu a avut forma pe care ne-am dorit-o. A fost integrarea ă, lider în programele de dezvoltare. Vorbitoarea a fost rugată să vorbească puțin mai lent Câteva dintre aceste obiective nu au fost bine fundamentate, au fost, s a fost uh, integrat în perioada anterioară de finanțare 2007-2013 și după aceea în programul LLD Lider uh, a fost adaptat, adoptat doar de câteva state membre și nu în măsura în care ne-am fi dorit-o. Lider a fost lansat în 1991, a fost prima inițiativă de acest fel cu relație între autorități publice și societatea civilă, organizată cu parteneri, parteneri locali în zone rurale, cu aceste grupe de acțiune locale a fost o uh, abordare de jos în sus, care a fost uh, susținută de sus în jos a fost inițiată de Comisia Europeană. Lider a fost uh, primul program în care a existat contact uh, direct între actorii locali și Uniunea Europeană. În multe zone rurale ale Uniunii Europene, Lider a fost prima dată când acești oameni au avut un contact direct cu Uniunea Europeană Uh, în, uh, sub egida PAC, uh, ceea ce a însemnat că s-au adus investițiile europene direct în zonele rurale către fermieri. În ultimii 27 de ani, aceste rețele de actori, grupuri de acțiuni locale au crescut în Europa și ceea ce ne arată importanța acestor programe chiar din a, în afara Uniunii Europene. Și alte state au copiat aceste experiențe, Georgia, Moldova, Mozambic și America Latină și recent chiar și China. În tranziție de multe ori a fost chestionat uh, programul lider, eficiența sa, implementarea sa, măsurile politice. Toate au fost uh, reevaluate și puse sub semnul întrebării. În ceea ce privește selecția proiectelor și așteptărilor, așteptările pentru dezvoltare locală, câteodată am văzut că lider nu este o prioritate pentru autoritățile de gestiune. Post-2020 sperăm că vom asista la o reducere a timpului uh, necesar pentru a aproba aceste grupuri de acțiuni locale de la 2 ani la 1 an, ceea ce va uh, elimina anumite lacune. Trebuie să putem să reevaluăm și obiectivele și programele în sine Vrem să ne asigurăm că zonele rurale sunt dinamice. Acesta a fost uh, obiectivul înființării acestui instrument în 1991. Cum ne vom putea asigura că, vom, uh, că obținem uh, rezultatul și impactul scontat? Știm că la sfârșitul perioadei de programare, dacă ne uităm la sistemele comune de evaluare, CMS, Uh, indicatorii ne arată că programul LIDER dezvoltat în statele membre pun accentul pe numărul de uh, oameni care uh, sunt afectați și numărul de locuri de muncă create. Trebuie să găsim o modalitate de a măsura impactul și altfel să schimbăm mentalitățile, să ne uităm la ce se întâmplă pe teren. Uh, noile tipuri de servicii care sunt acordate, precum și produsele care sunt unice teritoriale, la nivel teritorial. Am văzut că uh, grupurile de uh, strategiile grupurilor de la acțiune locale sunt foarte bune, sunt trans, transversale și pot să aducă rezultate tangibile ale programului lider, însă nu putem uh, să revizuim bugetul, de, ca de fiecare dată când revizuim bugetul să uh, punem lider sub semnul întrebării în special cu resursele limitate de acum. Când ne uităm la ceea ce a propus Comisia la sfârșitul lunii mai și la începutul lui iunie, acest lucru răspunde doar parțial la ambițiile noastre. Dacă ne uităm la uh, faptul că FEADR nu mai face parte din ESIF, Uh, situația se va complica uh, destul de mult pentru actorii de pe teren. Trebuie să găsim o modalitate prin care să, extim, să extindem acest sistem CLLD, însă trebuie să-l înțelegem și să-l clarificăm. Mi se pare prea devreme să se separe dezvoltarea rurală de politica de coeziune. FEADR și programul LIDER în special au un component foarte uh, puternic de so- coeziune socială și dezvoltare locală. Aceste investiții la nivel local sunt extrem de importante pentru viața în comunitățile locale, deci accesul la investiții și gestiune sunt extrem de importante. Politica de coeziune ar fi subminată, în, subminată în, cu, o, cu o asemenea abordare nouă Trebuie să avem o abordare inclusivă și să nu slăbim relațiile dintre plățile directe și obiectivele politicii. Atunci când vine vorba de perioada 2021-2027, avem nevoie uh, de un buget mai mare pentru PAC și pentru fondurile de coeziune. Aceste politici ale Uniunii Europene vor necesita pregătire mai mare, mai, mai intensă, mai corelare mai intensă și, care, și trebuie să fie uh, gândite cu, ținând cont de sinergii. Trebuie să ne gândim la calea înainte pentru a ne asigura că consolidăm capacitățile. Trebuie să examinăm complexitățile cu care se confruntă comunitățile locale ceea ce nu uh, este compatibil neapărat cu interpretări, cu păstrarea unui singur pilon uh, în PAC și FEADR. De asemenea, dezvoltarea rurală mai uh, comprehensivă și integrată trebuie să se bazeze pe trei piloni economic, social și de, dezvolt, de mediu. Înseamnă că toate departamentele guvernamentale trebuie să fie implicate Astăzi vedem că sistemul CLD nu uh, este implementat uh, suficient de bine. Este, există prea multă birocrație și mult prea o, o povară uh, administrativă mult prea mare, ceea ce înseamnă că foarte mulți sunt în birouri în loc să fie pe teren. Am dorit să se simplifice sistem, sistemul de cost pe unitate grupurile locale de acțiune trebuie să fie considerate parteneri în dezvoltarea acestor uh, politici și programe. Trebuie să avem uh, încredere reciprocă. Va fi una dintre cele mai mari provocări pentru ca lider să poată să aibă succes. Uh, asociația noastră, ELART, a și-a dat părerea în legătură cu aceste strategii. Am produs și un document în legătură cu uh, programul LIDER SLD în Europa, alături cu Comisia, statele membre și Parlamentul European. Vrem să se simplifice LIDER SLD în întregul lanț de implementare. Am dorit să se înființeze un fond de rezervă, LIDER SLD, care să contribuie la uh, investițiile relevante, înființarea unui asemenea program în fiecare stat membru cu o, gest- cu o autoritate de gestiune după modelul suedez. Am dorit să avem uh, posibilitatea să se dezvolt ca grupurile de acțiune locală uh, să își dezvolte propriile programe nu să aibă doar de ales dintre programele propuse. La sfârșitul lunii septembrie am avut o reuniune de 300, de persoane din 25 de state europene pentru a reflecta și a transmite informații în legătură cu ceea ce s-a întâmplat și pentru a găsi idei pentru viitor în contextul reducerii finanțării PAC va exista un minim de 5% pentru lideri din, din FEADR. Acest lucru ni se pare problematic și apare riscul ca statele membre să nici măcar să nu utilizeze aceste 5% din FEADR. Statele membre, Comisia trebuie să uh, se asigure că statele membre vor utiliza pe deplin uh, posibilitățile care li se oferă. Am dorit ca cei 5% să crească la 10% și să existe 80% cofinanțare de la Uniunea Europeană. Să punem accentul pe ceea ce se întâmplă la nivel local, cu flexibilitate mai mare pentru ca aceste măsuri să fie adaptate situației locale. Am, sperăm că vom putea uh, uh răspunde provocărilor de societate din viitor cu care se confruntă zonele locale. Uh, cei 25 de ani de experiență ai grupurilor de acțiune locale sunt foarte importanți și am dorit să-i susținem pe cei care do- doresc să facă mai multe pentru a ajuta pe mii de oameni. Însă trebuie să fie o abordare uh, largă. Câteodată um, ne focalizăm prea mult pe aspectele administrative de la autoritatea de gestiune. Trebuie să uh, stabilim prioritățile necesare și să apărăm lideri și CLD de uh, sau DLBC, trebuie să uh, susținem aceste măsuri în Europa, ținând cont de provocările cu care se confruntă Europa, planeta, în uh, lumina obiectivelor pentru uh, dezvoltare durabilă și obiectivele pentru dezvoltare durabilă Agenda 2030, trebuie să găsim soluții mai durabile pentru toată lumea. Vă mulțumesc vă mul- pentru această contribuție și propuneri. Trecem acum în Italia. Îl avem pe domnul Ricardo Fargione, 10 minute. Eh, grazie mult. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc mm, deputaților. Voi încerca să respect uh, cele 10 minute pe care le-am la dispoziție pentru a prezenta pe scurt uh, situația din Europa și modul în care mm, programul LIDER este aplicat în Italia și voi încerca să prezint uh, punctele forte și cele slabe ale acestei uh, puneri în aplicare și uh, la sfârșit voi face câteva propuneri în legătură cu LIDER în cadrul pacului după 2020. Acest slide prezintă Uh, numărul de grupări locale uh, din Europa sunt peste 3000, dintre care 2000, uh, peste 2500 sunt pentru dezvoltare rurală și restul sunt pentru celelalte fonduri. Pe acest diapozitiv se vede clar că 10 țări, deci primele 10 țări ale UE, au peste 75% dintre grupările locale deci o mare parte a galurilor sunt în puține țări și restul de 18 țări au doar 25% uh, de grupări locale, din grupările locale. Apoi, în ceea ce privește alocarea fondurilor pentru perioada 2014-2020 uh, în cadrul LIDER, Uh, s-a prevăzut 700, 7% din uh, bugetul total, deci uh, este a cincea cheltuială de la buget. Acum, lider în Italia. După cum v-am spus, există puncte forte, dar și slăbiciuni. Eh, care ar trebui rezolvate în următoarea pro, pro, perioadă de programare bugetară. Astăzi, în Italia, avem peste 200 de grupuri, grupări locale de acțiune cunoscute și li s-au alocat peste 1,2 miliarde de euro și reprezintă 5,8% din eh, bugetul total eh, din FEADER cre au crescut în ultimii ani resursele și uh, numărul grupurilor locale, grupărilor locale de acțiune. Dar există dificultăți care ar putea fi rezol rezolvate. În Italia, Dezvoltarea rurală este regionalizată, împărțită în 21 de programe și regiunile au uh, hotărât să aplice în mod diferit uh, uh, prioritățile de la o regiune la alta. Peste jumătate din programele de, rezolvare, de dezvoltare rurală din Italia au peste 6% alocat și media națională este 5,8%. În, cuverte vedeți regiunile care au uh, investit mai mult în uh, grupările locale, dar veți vedea că în ciuda acestui uh, lucru, nivelul uh, um, finanțărilor în Italia nu este pe măsura nivelului resurselor afectate. Peste 60% dintre resursele alocate grupărilor de acțiune locală în Italia au fost uh, Uh, alocate uh, grupărilor de acțiune recunoscute în uh, perioada precedentă de um, programare bugetară. Deci, pe de o parte, se, permită, se permite o continuitate, dar pe de altă parte, se, se, cheltuielile de gestionare, cheltuielile administrative sunt destul de ridicate pentru funcționarea gal, galurilor și deci nu sunt folosite în domeniul agricol, doar uh, 13% din grupările de acțiune recunoscute sunt în teritorii noi. Pe acest slide uh, vedeți dimensiunile finanțării uh, acestor grupări în Italia. E vorba de, în medie, acestea gestionează 6,1 milioane de euro. În general, aici se poate vedea că există o întârziere în uh, cadrul măsurii numărul 19 din uh, suma totală de 1,2 miliarde de euro. Până în iunie s-au cheltuit doar 60 de milioane din cauza dificultăților de a pune în aplicare această măsură. Nu sunt, aceste mm, probleme nu au fost uh, Uh, nu au fost întâlnite aceste dificultăți, nu au fost întâlnite doar în Italia, uh, ci uh, și în alte părți în Uniunea Europeană. În medie um, s-au atras 18,1 5% uh, uh, din, din, din uh, finanțări, și, dar faptul că pentru măsura 19 s-a atras mult mai puțină finanțare s-ar putea uh, să ducă la uh, o proastă utilizare a bugetului total în general. Am făcut uh, o analiză um, în detaliu pe teritoriul Italiei pentru a vedea Uh, cum avansează finanțările. Pe această hartă puteți uh, vedea uh, cum au avansat lucrurile. În unele regiuni um, există întârzieri mari. Vedeți acest lucru și în acest tabel. Um, unde vedeți uh, cum au întârziat cheltuielile pentru măsura 19 și uh, investițiile totale pentru fiecare regiune. Uh, este menționat și numărul grupărilor de acțiuni locale din fiecare regiune și bugetul lor. Aici se face o comparație um, cu o măsură foarte importantă care este uh, aceea a sprijinirii întreprinderilor tinerilor agricultori. Ehm, cu roșu vedeți că în majoritatea regiunilor ehm, partea de resurse alocate pentru ehm, această, aceste noi întreprinderi la țară este mai mică decât rata de absorție generală a galurilor. Deci, iată, deja există dificultăți Uh, în uh, a aproba toate solicitărilor tinerilor, pentru că în perioada 2014-2020 se preved um, 20 de mii de, de, cer, de um, cereri finanțate, dar cererile depuse sunt peste 30 de mii. Aici prezint pe scurt câteva considerații în legătură cu punerea în aplicare a uh, programelor FEADER în Italia. În 2007-2013 au fost uh, dificultăți de funcționare și anumite regiuni nu au reușit uh, să cheltuiască resursele alocate. Uh, un alt element important este faptul că 20% uh, din fonduri sunt pentru costurile de funcționare ale galurilor. Ar trebui să se reducă aceste costuri de funcționare și resursele să fie folosite mai mult în agricultură ca atare. Intervențiile din grupările de acțiune locale nu sunt uh, neapărat orientate direct spre sectorul agricol, iar uh, procedurile de selecție sunt uh, complicate deseori. Uh, birocrația este excesivă și, de altfel, și în, în intervențiile precedente am auzit același lucru. Deci, e nevoie de o simplificare a birocrației. Voi trece direct la concluzii Poziția Copacogeca este că ar fi util uh, să se lase statelor membre uh, posibilitatea de a decide um, resursele de alocat, deci să nu se definească minimul din FEADER care trebuie să fie prevăzut pentru lider. Fiecare stat membru ar trebui să decide acest lucru în funcție de caracteristicile sale. Deci nu ar trebui ca toate statele membre să fie obligate să aloce programului LIDER 5% din resursele din FEDER. Ar putea, fi, ar putea exista și sinergii cu alte fonduri, cum ar fi cele de, de coeziune. Um, obiectivele LIDER ar trebui să fie adaptate. Se dorește o simplificare administrativă. Și închei Uh, cu ultima idee care se referă la reducerea costurilor de gestionare și funcționare a grupărilor uh, din teritoriu și uh, e nevoie de ca măsurile ca bugetul să fie folosit mai mult strict în agricultură. Mulțumesc! Ați vorbit exact 10 minute. Vă mulțumim foarte mult! Acum Voi da cuvântul domnului Paulo Soto uh, în, înaintea domnului Lucas, dacă îmi permiteți. Membrii influenți sunt de acord. Intervenție fără microfon. Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să particip la... Voi vorbi dintr-un punct de vedere personal, încerc să trag uh, niște lecții din propria experiență. Eu am fost primul manager al lider în Spania și acum lucrez la ENRD, rețeaua europeană pentru dezvoltare rurală și am diverse puncte de contact și aș dori să vă vorbesc despre concluziile pe care le trag în urma experienței din trecut și poate câteva sfaturi pentru viitor. Voi prezenta o uh, sinteză, am în uh, prezentarea PowerPoint poate prea uh, multe uh, elemente, voi sări peste câteva. Dar trebuie să măsurăm rezultatele și după aceea să vedem cum să putem facilita producerea de rezultate pe viitor. Oricum lucrurile nu se contrazic. Vă voi referi la întreaga perioadă și după cum vedeți din uh, diagramă, există două momente esențiale de creștere. Dar întâi să trecem de la copilărie, să spunem, la pilotul proiect și după aceea la Leader Plus și după aceea de la uh, lecțiile tinereții la perioada adultă ce privește de, de la, ă, trecerea de la copilărie la ă, tinerețe, ă, aici este elementul esențial. Bun, revenind. Asta este perioada în care am fost manager, lider, o perioadă de peste 25 de ani și practic nu a fost vorba despre uh, produse locale. De fapt, vedeți aici uh, am reprezentat uh, o înflorire produse locale, aproximativ 10, um, exportul de cireșe, creștere de la 10% la 60%. Uh, numărul întreprinderilor uh, peste 150, dar uh, până la urmă rolul a fost, lider a fost fundamental în a declanșa aceste procese, de a găsi antreprenorii, de a aduce la un loc oamenii interesați, pentru că uh, nu ar fi fost posibil dacă noi nu ne-am fi implicat. Care au fost elementele cheie pentru succes? Uh, investițiile în a entuziasma, în a anima și în a crea uh, capacități. După aceea, pachete care să fie adecvate zonelor rurale, flexibilitatea. Noi am acționat repede repede, foarte repede. Am plătit în avans, um, am um, uh, uh, venit imediat cu banii când urma să facă o finanțare. Și a fost o bună integrare între zona uh, de activitate rurală și celelalte activități specifice din regiune. Deci, uh, acum vă prezint, vă prezint și o reprezentare grafică în care vedeți uh, combinația între um, uh, modul în care am reușit să animăm comunitatea, să valorificăm idei, iar acum aș trece mai departe la observatorul lider, în care de asemenea am făcut parte. S-a recunoscut foarte clar că este încă și acum cazul că lider este singurul program um, pe plan european în care instituțiile spun uh, cetățenilor uh, de rând din zonele rurale avem încredere în voi că puteți elabora strategii adecvate. Deci este un capital uman care trebuie să să fie valorificat. Iar Leaders nu a fost doar un mecanism pentru măsuri standard, a fost o posibil, un laborator de capacitare de a rezolva provocări un laborator de asemenea pentru democrația locală, cum s-a spus, și um, un laborator factor pentru conectarea populației uh, din zonele rurale la uh, nivelul european. După aceea, uh, în domeniul pescuitului și zonele de coastă, programele LIDER au fost folosite și a existat o relație foarte apropiată cu pescarii, pentru că a fost foarte important să lucrez cu cei din uh, acest sector și uh, în uh, teritoriul respectiv. Eh, iată acum etapa următoare, după cum am spus, în 2007 s-a făcut un pas mare, lider s-a dublat ca volum și eh, prezență în spațiile rurale, deja evaluatorii au vorbit despre asta dar eh, am constatat că lider încă nu a fost implementat într-o manieră care să producă o valoare adăugată. Dar a existat un efort manifest din partea tuturor directorilor la nivelul Comisiei de a um, elabora linii directoare care să explice prevederile în, dita, în detaliu modul în care banii pot fi accesați și programele din acest punct de vedere pot fi abordate. Dar uh, lucrurile totuși uh, ca rezultat nu au fost 100% mulțumitoare. Deci am avut pe de o parte intenții foarte bune la fiecare nivel. Um, s-a adăugat mereu uh, încă puțină complexitate. Dar uh, vedeți că aici uh, patru cincimi din cei implicați au fost chestionați și patru cincinci au spus că încă programele lider sunt marcate de birocrație, de complicații eh, mult prea stufoase. Deci, într-un fel, este șocant. Vedeți că unii din, unele dintre principiile cele mai importante pentru a face față provocărilor principale nu înseamnă o abordare abordare sectorială. Și uh, tocmai uh, de aceea au fost uh, greu de implementat. Dar dacă ne uităm și la cifrele din partea de jos a tabelului, vedem totuși că s-au găsit soluții inovative în uh, anumite state membre uh, acest lucru s-a putut realiza. În statele mai puțin dezvoltate au existat dificultăți mai mari. Deci, sugestii pentru îmbunătățirea lucrurilor pe viitor să permitem uh, programului lider să continue să facă ceea ce a făcut uh, deja foarte bine și fiecare exemplu pe care îl dau este o poveste în sine. Nu pot să intru acum în amănunt, dar poate veți avea ocazia să citiți despre asta. În Belgia s-au creat ecosisteme pentru alimente locale. În Germania, sate care se servesc deja de bioenergie. În um, alte state în, uh, au existat uh, sate inteligente, inițiative privind uh, internetul de bandă largă. Acestea sunt noile provocări în fața Europei și deja grupurile lider facilitează realizarea acestor obiective. Deci ceea ce trebuie să facem, să creăm garanția că acest lucru se va întâmpla. Iar uh, aici uh, vă arăt care sunt autoritățile de management din Luxemburg și veți vedea că este important să testăm noi concepte, să confinanțăm software-ul și hardware-ul, să acționăm pe plan regional și local, pentru că este vorba de bugete relativ mici. Deci eh, trebuie să aibă în vedere autoritățile de management acest lucru. Iar acum um, modalitatea de măsurare a uh, rezultatelor. Sunt de acord cu câteva din observațiile făcute astăzi deja. Trebuie făcut cu mm, pași suplimentari pentru a putea vizualiza și concretiza valoarea adăugată a programelor LIDER. Veți vedea și eh, în baza acestui sondaj de opinie pe care l-am făcut eh, la fața locului că nouă proiecte din eh, Austria au fost analizate dar uh, ele nu uh, au avut ca intenție crearea de locuri de muncă. Dar să analizăm uh, celelalte rezultate. Au fost 51 de mii de ore de contribuție voluntară, 344 de parteneri care au fost implicați au fost 250 de grupuri formate. Deci acestea sunt până la urmă rezultate pozitive și demonstrează că lucrurile sunt realizabile. Și voi încheia cu câteva concluzii, câteva recomandări care au fost făcute de către participanții la mm, uh, seminarul care s-a desfășurat în Austria. Principalul obiectiv a fost să analizăm modul în care regulile și metodologia sunt uh, adecvate scopului. Deci uh, să vedem care sunt uh, regulile specifice leaders, dacă se integrează în mainstream sau nu deci să uh, configurăm o metodologie adecvată programelor lider și să avem garanția că regulile pot crea capacități, pot anima oamenii în zonele rurale, pentru că în, uh, teoretic toate aceste lucruri sunt permise, dar în practică sunt greu de realizat. Deci trebuie să existe garanția că lucrurile sunt fezabile în diversele state membre. După aceea să-i atragi pe oamenii din uh, teri- teritoriu să configureze regulile, pentru că întregul sistem trebuie să funcționeze de la nivelul local, nivelul regional, nivelul național toate uh, aceste rotițe trebuie să se îmbine într-un întreg. Și uh, repet ceea ce s-a spus. Trebuie să conlucrăm strâns uh, în proiecte care să fie orientate spre obținerea de rezultate și de asemenea trebuie să analizăm în felul acesta adevărata valoare adăugată și uh, nu este suficient să produci uh, până la urmă documente sau totul să se reflecte în regulamente. Trebuie practic ca totul să rodească pe teren și este important să existe schimburi de experiență la toate nivelurile pentru ca aceste lucruri să devină fezabile. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Soro, și uh, vreau să vă spun că m-a impresionat uh, primul dumneavoastră exemplu, era vorba despre Cireșe, pentru că uh, noi susținem până la urmă și acest stil de a culege roadele. Și acum trecem la ultimul vorbitor, care este domnul Robert Lukeș. Robert Lukeș aus Österreich. Sunt uh, uh, Robert Lukeș din Austria, voi vorbi în limba germană, sunt consilier și uh, am efectuat uh, patru evaluări în uh, cadrul programelor rurale Leader și în alte contexte și vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o oferiți să discut cu dumneavoastră un subiect foarte important Leader A fost înființat inițial în anii 90 ca o inițiativă comunitară au fost mai multe inițiative de, de acest gen în cadrul Uniunii Europene, în faza maximă 13, și aceste inițiative comunitare um, urmăreau uh, mai multe obiective. Să găsească soluții specifice pentru anumite situații, să dezvolte noi căi pentru o configurare politică și pentru a permite un schimb de experiență, un transfer de know-how uh, prin intermediul acestor inițiative locale. Lider pe lângă Urban și Interreg a supraviețuit. În 2007 a fost valul principal și lider cred că este până la urmă singura inițiativă care și-a menținut caracterul inițial, este teorie, este metodologie și o măsură de stimulare. Trei chestiuni cred că sunt uh, importante în mod uh, principal și cred că tocmai de aceea lider a supraviețuit. Creează un cadru pentru inovații sociale. Inovația este un principiu de acțiune în cadrul programului lider dar asta nu înseamnă că până la urmă ă, inovațiile tehnologice se află în centrul atenției. Vine ceva nou pe piață, se impune, ă, are un anume impact, ne gândim la inteligența artificială, ne gândim la social media, dar asta nu înseamnă că până la urmă rezultatul este unul fericit pentru toată lumea. Dacă vorbim însă de inovații sociale, Asta înseamnă că, la sfârșit, până la urmă, binele comun poate fi îmbunătățit pozitiv, poate fi consolidat. Pentru că altfel nu s-ar vorbi de inovație socială și, într-adevăr, în cadrul lider uh, care configurează acest cadru este în principal gândit pentru inovații sociale. În al doilea rând, lider uh, mizează pe unicititate da, unicitatea unor provocări pe plan local și în felul acesta pe diversitatea actorilor care prin uh, acțiuni comune pot găsi soluții. Dar este vorba de parteneriate locale. Și trec acum la principiile lider, pentru că lider este și o metodologie care se bazează pe utilizarea comună a principiilor lider care sunt orientate pe uh, specificul regiunii, inovație, parteneriate locale, activități și abordări multisectoriale și uh, migrație cooperare și între regiuni și rețele. Și bineînțeles că mai există și cel de-al optulea principiu din anii 90, un management descentralizat și finanțare iar în cadrul uh, mainstreamingului uh, a dispărut aproape de tot, dar a apărut din nou în uh, regulamentul CLLD în care se spune că parteneriatele locale trebuie să configureze strategiile locale. Dar eu cred că este cel de-al optulea principiu operațional important. Deci a avem pe lângă șapte metode, iată și acest principiu care se adaugă. teoria uh, pe care se bazează lider și asta este important pentru noi evaluatori, noi întotdeauna plecăm de la principiul teoriei unei intervenții, care este logica unui program din ăsta de asistență Trebuie să ne gândim că ă, Până la urmă, teoria s-a dovedit a fi corectă și în cazul acesta trebuie să vedem cum putem îmbunătăți teoria pentru următoarele intervenții. Iar în ce privește uh, cercurile evaluatorilor, este limpede că principiul succesului programului LIDER se bazează pe utilizarea propriei metode a acestor programe. Deci asta complică puțin munca evaluatorului pentru că nu poți aplica principii econometrice. Eh, nu poți face o diferențiere. Dacă investesc eh, cooperare, am un proces de cooperare, procesul înseamnă participare și outputul este tot cooperare și participare. Deci comensurabile sunt doar efectele cum poate fi util ceea ce s-a creat pe plan local. Dar acest lucru este doar o problemă când încercăm să evaluăm într-un sens prea restrâns, când procedezi uh, prea mecanic. Evaluarea este o utilizare hibridă a unei științe aplicate care se uh, alimentează din măsuri de control, dar și din măsuri macroeconomice, econometrice și aplicații uh, ale unor teorii econometrice. Dar uh, să vedem acum în ce constă teoria intervenției în cadrul lider prin strategia de dezvoltare locală și de transpunere în practică a unor proiecte, prin sensibilizarea ă, activității grupurilor de acțiune locale și prin configurarea instrumentarului de management și asta începe foarte sus undeva la uh, autoritatea administrativă și până la grupul de acțiune, Există o diferențiere între eh, cele trei eh, domenii eh, de eficiență. Unul, îmbogățirea capitalului social. Capitalul social este măsurabil. Măsori tot ceea ce ține de rețea, dar și de ceea ce are un caracter etic, normativ și anume uh, încrederea. După aceea, consolidarea capacității de guvernanță, calitatea conlucrării uh, unor actori publici, privați și din rândul societății civile. Și cel de-al treilea domeniu de uh, efect și de impact este uh, teoria intervenției în lider. Sunt proiectele eh, de eh, eh, durabilitate care devin mai inclusive. De fapt însă, prin metodele actuale nu poți decât să măsori rezultatele în cadrul celei de-a treia categorii. Eu personal am participat la analize de costuri eficiență și dacă poți să compare această evaluare cu acțiuni similare din afara programelor lider și rezultă că uh, proiectele declanșează uh, investiții mai uh, ridicate din mâna privată, deci stimulează inclusiv comerțul, creează o mai mare acceptanță pentru infrastructură și servicii Um, uh, pentru că există inclusiv o participare a populației locale și după aceea există și uh, modificări uh, ale utilizării banilor. De pildă, în regiunea Saxon au fost folosiți banii um, în 20 de comunități în care rezultatul a fost că oamenii au uh, valorificat bugetul de care au dispus într-o manieră mult mai atentă, mult mai riguroasă. Sigur că pot să uh, existe și evaluatori uh, care uh, în baza științelor umane găsesc metodologii care să evalueze rezultatele. Este outcome mapping evaluation, alte principii care pot fi aplicate. Din păcate însă puțin recurg la ele, dar există și această posibilitate. Deci noi plecăm de la ideea că lider, dacă nu ar exista, ar trebui să fie inventat și că numărul grupurilor în timp a devenit mult mai numeros, uh, deci al celor care recurg la aceste proiecte, în ciuda unor sentimente de frustrare care au apărut în trecut. Și în felul acesta Uniunea Europeană se apropie de cetățean mai mult decât prin alte programe. Dacă ne gândim la principiile care stau la baza programelor LEADER, dacă ne gândim și la faptul că um, se aplică alte practici de control într-o manieră mai descentralizată și dacă ne gândim la sensibilizarea și uh, a modalităților de educare, de formare a cetățenilor care trebuie să aplice aceste strategii pe bază de voluntariat și dacă ne gândim după aceea la propagarea acestor modele pe plan european și la schimbul de experiență care se poate produce pe plan european, și acestea sunt rezultate pozitive și după aceea această metodologie poate să fie extinsă și pentru zonele urbane, pentru zonele maritime, pentru zonele de coastă și acestea toate uh, duc la uh, câștiguri și la uh, un transfer al rezultatelor din zonele rurale în multe alte regiuni. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și uh, <laughs> iar acum voi da cuvântul uh, nu doar grupului uh, important format din domnul Zeller și domnul Häusling, ci domnului Flanagan. Italian. Vă mulțumesc că am apreciat foarte mult contribuția italiană care a menționat 20% administrație. Este doar în Italia sau în general? Care este cifra respectivă? La ce se referă? If there are no more questions... Dacă nu mai sunt întrebări, uh, vreunul dintre experți dorește să răspundă în ordinea în care ați intervenit, poate. Okay, the question was specifically actually to... Întrebarea era adresată, de fapt, doar domnului Fragione. Ah, Mr. Flanagan, could you please... Domnule Flanagan, puteți să vă uh, repetați întrebarea? Da, fără nicio problemă. Ați menționat 20% cheltuieli pe administrare. Este doar pentru Italia sau în general pentru Uniunea Europeană? Cifra respectivă. Vă rog. Cred că este foarte important să facem diferențierea între administrare și animare. Ehm, aceste grupuri de acțiune locale pot să pe cheltuială până la 20% pe animație și costuri de regie, însă ehm, majoritatea sunt costuri pentru teritoriu. Însă, deci nu am cifre comparative cu diverse state membre În uh, studiile recente și evaluările recente m-am bucurat foarte mult că pragul a fost ridicat la 25% conform regulamentului, însă dacă, mă, uh, dacă discutați cu gestionare și stafful lider, toate aceste fonduri sunt uh, acaparate de uh, birocrația extrem de stufoasă și uh, și-ar dori să aibă timp pentru informare, sensibilizare, pe lângă generarea sau însoțirea proiectului, însă nu au această posibilitate datorită creșterii extreme a datorilor birocratice. Vă mulțumesc! Intrăm într-o discuție foarte aprinsă, pentru că domnul Țeler dorește să intervină. Încă... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am uh, urmărit cu interes expunerile experților. Eu nu sunt membru al Comisiei Agri, dar sunt membru al uh, Comisiei DEVE și al Comisiei de Control Bugetar. Și o întrebare care uh, se repetă este, uh, mai ales în ce privește programul LIDER, uh, Eh, de fapt eh, există probleme peste medie. Eh, tocmai spuneați că există o mare birocrație care trebuie să fie depășită și mă gândesc că ar trebui să ne gândim în comun cum putem să simplificăm lucrurile. După aceea ar trebui să fie rezolvată și uh, Uh, o problemă legată de încredere, pentru că eu cred că aceste uh, programe ar trebui să fie și parte a strategiei de dezvoltare rurală și dacă și colegii noștri din Comisia Agri sunt de părere că acest al doilea pilon ar trebui să fie rezolvat în cadrul politicii uh, agrare, eu cred că plățile directe către uh, fermieri uh, înseamnă altceva decât o contribuție pentru dezvoltarea spațiului rural. Noi în Comisia DEVE credem că programele pentru dezvoltarea spațiului rural ar trebui să intre sub aceeași umbră umbrelă și procedurile pentru transpunerea în practică acestor programe trebuie să fie până la urmă uniformizate și că trebuie să se ajunge până la urmă la o îmbunătățire per total a dezvoltării spațiului rural. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Mulțumim, domnule Țeler. Văd că uh, doi uh, dintre experți deja doresc să intervină. În relație la prima întrebare, 20% de Am ascultat acea întrebare în legătură cu 20% pentru costurile administrative. Nu știu exact, însă știu că această chestiune a celor este de obicei pentru costurile de regie și s-ar putea ajunge chiar și până la 25%. Echipele care lucrează pe teren știm că creează locuri de muncă calificate în zonele rurale, deci există o mare oportunitate aici pentru teritoriile rurale, deci reprezintă o soluție pentru unele dintre problemele locale. În ceea ce privește a doua întrebare, bineînțeles că dezvoltarea rurală este foarte importantă. FEADR are nevoie de o susținere mai mare pentru această uh, integrare. Avem nevoie de cei trei piloni menționați pentru a ne asigura că este o acțiune durabilă. și avem nevoie de toate fondurile necesare pentru a susține aceste grupuri de acțiune locale. Domnul Ragione. Aș dori să răspund la întrebarea legată de cei 20% de, din sume ca fiind cheltuieli administrative. Poziția noastră în legătură cu acestea este următoarea. 20% aceste, aceste cheltuieli administrative ar trebui să scadă ca să uh, se investească mai mult în agricultură. Uh, birocrația costă, gestiunea costă, uh, salariile din grupurile de acțiune locale costă uh, sunt sume folosite pentru cheltuieli administrative și sunt scoase sau nu sunt disponibile în domeniul agricol. De aceea aceste cheltuieli ar trebui să scadă și să crească cheltuielile pentru agricultură. Thing, I Acum voi face ceva excepțional. Uh, mă întorc la primul panel și dau cuvântul domnului Hoffman, un minut. Și dumneavoastră veți fi ultimul care intervine, deci aveți o mare responsabilitate. Vă mulțumesc uh, pentru această uriașă responsabilitate. Vroiam să intervin în legătură cu mm, politica de dezvoltare care ar trebui să fie uh, um, acoperită de regulamentul pentru dispoziții comune, CPR. Trebuie să fie foarte clar. Politica de dezvoltare rurală a fost apropiată de uh, politica de dezvoltare rurală pentru că uh, astfel ne asigurăm că uh, banii se ajung la zonele rurale. Am dorit să se cheltuiască mai mult în zonele rurale, însă din păcate Cred că avem resurse limitate care vin uh, din politica pentru dezvoltare rurală. Politica de dezvoltare rurală în perioada următoare va fi într-un context mai global cu uh, PAC uh, și primul pilon al PAC. Vrem să avem o strategie globală în legătură cu ceea ce se întâmplă în agricultură și alte activități de infrastructură și în zonele rurale. Am propus de asemenea o abordare specifică bazată pe performanță și avem nevoie de o uh, relație apropiată între primul și al doilea pilon pentru acest concept. Am discutat timp de peste un an posibilitatea de a integra regulamentul pentru dezvoltare rurală în uh, regulamentul privind dispozițiile comune, CPR, și cu colegii din celelalte direcții generale am concluzionat că nu este posibil pentru că am fi avut o număr foarte mare de derogări și politica de dezvoltare rurală ar fi, uh, s-ar fi potrivit în doar câteva părți limitate din uh, CPR. Ar trebui fi trebuit să excludem partea de gestiune și de control dacă am fi vrut să o integrăm în CPR. Acum, am uh, introdus ceea ce avem nevoie din CPR în regulamentul PAC. Uh, deci întreaga abordare lider este luată și introdusă în uh, CPR. Aplicăm o serie de alte concepte din CPR direct în regulamentul PAC. Deci nu plafonăm, Continuăm să lucrăm în complementaritate cu celelalte fonduri și avem un mare interes în acest sens. Uh, statele membre uh, vor trebui să declare prin ce uh, mecanism asigură coerența cu celelalte fonduri. Știm că funcționăm pe același teritoriu și ne vom asigura că această muncă uh, va fi uh, îndeplinită bine, chiar dacă nu va, fi, va face parte din uh, regulamentul pentru dispoziții comune, CPR. Mai am două datorii. Acum, una este de natură procedurală, aprobarea recomandărilor emise de coordonatorii agri în timpul ultimei reuniuni care a avut loc în această dimineață, v-au fost transmise prin e-mail și chiar pe hârtie. Dacă nu există obiecții, aceste recomandări sunt declarate adoptate de către Comisia Agri. Văd că domnul Flanagan să, vreau să se menționeze în procesul verbal că aproape nu este nimeni în sală în afară de mine Există un, um, ideea de quorum aici, pentru că în uh, uh, Consiliul Școlar uh, Local uh, în zona mea există un quorum, dar aici se pare că nu. Vă amintesc că uh, sunteți apropiați uh, de Uh, opțiunea nucleare, nu sunteți încurajați să folosiți opțiunea verificării quorumului. Oricum aici este vorba de audiere. Uh, Observații fără microfon din sală. Domnul Țeler, doreați să interveniți? There are too many micros here. <laughs> so basically, dear experts, colleagues, deci, uh, stimați colegi experți uh, de la Curtea de Conturi, de la Comisie, fără o prezență completă, uh, am avut o reuniune interesantă și utilă. Cele două comisii au decis să organizeze această audiere în comun pentru că în Parlamentul European dorim să avem o uh, vedere globală în legătură cu funcționarea politicilor pentru dezvoltare rurală. Și Comisia de Control Bugetar deseori critică politicile instituțiilor și examinează costurile de gestiune ale acestei agende, pentru că suspectează nereguli. Comisia Agri este deseori prezentată ca una dintre cele mai cheltuitoare comisii și, într-adevăr, este activă în susținerea fermierilor și a populației din zonele rurale. Încearcă să tragă învățăminte din trecut pentru a îmbunătăți viitorul. Zonele rurale se confruntă cu multe provocări de so- nivel de societate, inclusiv dezvoltarea infrastructurii și serviciilor Uh, Uniunea Europeană explorează modalități de a readuce oamenii uh, uh, la ferme, însă fără birocrație excesivă. Îmi imaginez că eu sunt cea mai tânără persoană din satul respectiv. Copiii mei nu vor să locuiască acolo, vor să vină la Bruxelles Sper că munca noastră de astăzi va contribui la o mai bună înțelegere a provocărilor care ne așteaptă și că va, vom putea să îmbunătățim uh, mediul rural în viitor. Poate lecția este că lider, cu toate că este asociat cu costuri mai mari, uh, produce sinergii la nivel local Uh, care altfel nu ar exista. După cum a spus domnul Lucas, Thank you very much. And the... Dacă nu ar fi fost, uh, dacă nu ar fi existat, poate ar fi trebuit uh, inventat programul LIDER și mulțumim tuturor.